lucrările sesiunii. Ordinea de zi prevede raportul doamnei Barbara Weiler, combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale și pentru a începe îi vom da cuvântul raportoarei, doamna Barbara Weiler. Mulțumesc, Doamna președintă, stimate colegi, stimați colegi, domnule comisar și stimați reprezentant al președinției. Doresc să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră, membrilor Comisiei ITRE, tuturor colaboratorilor tuturor celor care au participat la acest rezultat remarcabil. Fără o colaborare constructivă cu Comisia și președinția belgiană, nu am fi reușit să ajungem la acest rezultat. În calitate de raportoare sunt foarte mulțumită de rezultat. Pe de o parte, pentru că încercăm să obținem amendamente substanțiale la directivă și pentru că introducem căi noi pentru o mai bună morală de plată. Noi am stabilit acum reperele necesare pentru a îmbunătăți lichiditățile IMM-urilor și situația lor uh, privind investițiile în noi produse, noi locuri de muncă, noi proceduri. Deci a fost necesar să îmbunătățim această directivă. Legea din anul 2000 era cu prevederi neobligatorii și nu era eficientă, iar morala de plată în ultimii ani în aproape toate statele membre s-a deteriorat. Și asta s-a întâmplat încă înainte de criza financiară și economică. Reforma a fost dorită și de micile întreprinderi care în cadrul Small Business Act și-au exprimat dorința ca plățile în Europa să devină mai eficace. În ce privește rezultatele, ne-am înscris pe o cale nouă, avem reguli stricte, termenul de 30 de zile pentru plată uh, trebuie în principiu să fie respectat. Avem și o prevedere ca uh, dobânzile pentru întârzierile de plată să fie de 8%. Avem uh, prevăzute amenzi cele mai mici de 40 de euro. Am prevăzut și posibilitățile pentru întreprinderile mici să își dobândească drepturile mai repede decât până acum. Încercăm să creăm și stimul noi, noi instrumente, de pildă, menționarea celor care au o morală de plată corectă, cererea uh, și de plăți în rate și uh, intervenție de conciliere în cazul unor litigii prin mediere. Bineînțeles că nu toți au fost încântați de soluțiile pe care le-am propus. Au existat conflicte și voi menționa câteva. La început, la nivelul Parlamentului, la început au existat uh, multe opinii divergente. Avem o sută de amendamente și acestea dovedesc că uh, au existat opinii eh, divergente. Nici Comisia nu a fost întotdeauna mulțumită de abordarea noastră, de extinderea spre business to business, dar per total cred că am ajuns la un rezultat pozitiv. Probleme au existat la nivelul Consiliului. Cred că este regretabil că obiectivul eh, pe care Consiliul a trebuit să și propună să ajute IMM-urile nu a fost întotdeauna atins. Și asta s-a întâmplat până și în țări bogate și bine structurate, cum sunt Germania și Austria. Și Chiar dacă nu am putut accepta toate opiniile, cred că negocierile au fost constructive. Care sunt pașii următori? După votul de mâine ne așteptăm să existe un ultim vot pozitiv la nivelul Consiliului pentru ca statele membre să poată să transpună în practică aceste prevederi legale. Sperăm însă ca statele membre încă din ianuarie anul viitor să înceapă să transpună această legislație în legislație națională. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului comisar, comisar Tajani. Eh, signor Presidente, eu credo... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că această dezbatere încheie o perioadă importantă de lucru. Comisia, Parlamentul și Consiliu au decis ca împreună să dea un răspuns concret uh, întreprinderilor mici și mijlocii, aplicând o parte a Small Business Act, aprobând mâine, sper, o directivă care va permite multor IMM-uri din Uniunea Europeană să răsufle ușurate. A existat pe o perioadă mai lungă o creștere a creditelor neplătite, s-a ajuns la o creștere de 8% anul trecut, 30 de milioane de euro valoarea totală, ceea ce pune în mari dificultăți IMM-urile care se confruntă cu dificultăți mari în activitatea curentă atunci când uh, nu reușesc să își primească banii din partea clienților, dar în special din partea autorităților publice. De aceea, cred că am reușit să dăm un răspuns pozitiv economiei Uniunii Europene, să favorizăm creșterea și când va intra în vigoare normativa pe care o vom adopta în curând, vor reintra în circulație 80 de miliarde de euro, ceea ce va favoriza foarte mult IMM-urile, pentru că știți foarte bine, accesul la credite este cheia pentru dezvoltare și pentru competitivitatea întreprinderilor noastre. De aceea, sper că se va adopta această directivă pentru că reprezintă o alegere foarte importantă pentru economia noastră, pentru că în final am răspuns uh, solicitărilor întreprinderilor noastre și uh, în special și angajaților acestora, pentru că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre. Aș dori să mulțumesc și președinției belgiene pentru că a susținut această inițiativă, dar în același timp și tuturor deputaților care s-au implicat, începând cu doamna Weiler, domnul Valdasar, doamna De Angeli și, bineînțeles, tuturor raportorilor din umbră care ne-au permis să găsim o soluție pozitivă. Eu cred că prin armonizarea termenelor de plată pentru autoritățile publice care trebuie să își plătească facturile în termen de 30 de zile, se va crea o lichiditate importantă pentru IMM-uri însă astfel se vor motiva în plus autoritățile publice care vor plăti la timp facturile lor. Ast- și așadar aceste plăți vor trebui incluse <clears throat> în mod anticipat în bugetele autorităților. Și bineînțeles, termenele de plată mai scăzute aduc și economii pentru bugetele publice. Un alt uh, factor de noutate este că și întreprinderile de utilități publice vor trebui să-și plătească uh, facturile în termen maxim de 60 uh, de zile. Sigur că statele membre vor putea adopta și măsuri mai pozitive pentru uh, beneficiari. Așadar, această directivă nu împiedică pe nimeni să adopte termen de plată mai scurtă sau sancțiuni mai stricte. Doamnă președinte, stimați deputați, această directivă arată că Uniunea Europeană este într-adevăr dispusă să dea un imbol dezvoltării întreprinderilor europene, în special IMM-urilor, astfel încât să poată supraviețui acestei crize financiare pe care Comisia și-a propus să o depășească cu o serie de măsuri. Tocmai am prezentat o comunicare cu privire la inovație, iar săptămâna viitoare urmează să prezentăm o comunicare cu privire la noua politică industrială, iar inovație și politică industrială nu se pot face dacă nu există acces la creditare. Și Parlamentul, împreună cu Consiliul și cu Comisia Europeană, vor da un răspuns concret la această problemă. Mulțumesc! Grazie, signor Mulțumesc, domnule comisar. Acum are cuvântul domnul eh, de Angeli în numele Comisiei pentru Energie și Cercetare. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a făcut foarte mult, grație doamnei Weiler. Cu această legislație, Europa pune capăt unui sistem care a adus uh, la sapă de lemn foarte multe IMM-uri. Parlamentul dorește acum să protejeze IMM-urile care sunt cele mai vulnerabile și cele mai expuse la problemele crizei, problema de lichiditate, de acces la creditare, practica plăților întârziate, împinge foarte multe companii spre faliment. Sigur că acest lucru are un impact negativ și asupra ocupării forței de muncă în Europa și de aceea dispozițiile din acest act sunt semnificative și au există un termen maxim de plată de 60 de zile dobânzi pentru penal, uh, plăți întârziate de 8% și va uh, face contractele incorrecte să devină ilegale. Nu vor exista niciun fel de derogări, niciun fel de renunțări la aceste uh, dispoziții. Tot, ele au fost create pentru a ajuta IMM-urile și piața muncii din Europa. Uh, Mingea e acum în terenul statelor membre. Ele trebuie să se asigure că această directivă e aplicată direct, uh, rapid și eficient, pentru că ea arată că Uniunea Europeană lucrează așa cum trebuie. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnul Baltasare pentru un minut. El vorbește în numele Comisiei Jurii. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă, stimate domnule comisar Tajani, stimate doamne, stimați domni. Sunt foarte mulțumit, mândru că am putut să aduc aportul în numele Comisiei Juridice la amendarea acestei directive care este o măsură importantă pentru sprijinirea întreprinderilor și în mod special al IMM-urilor. Se stabilesc acum niște prevederi în legătură cu întârzierile de plată, sunt prevăzute sancțiuni, astfel încât uh, banii să circule mai bine în cadrul Uniunii Europene, atât uh, dinspre uh, administrația publică cât și între privați. Și în felul acesta ar putea ca pe piață să intre 300 de milioane de euro în plus. Piața noastră nu va stimula condițiile de fair play în competiția economică dacă vor continua să existe întârzieri de plată și uh, trebuie să se acționeze mai rapid la nivelul autorităților publice pentru ca ele să contribuie la o dezvoltare a pieței interne și să creeze condiții de competitivitate loiale și în favoarea IMM-urilor. Deci noi aducem o contribuție importantă în acest sens. S-au depășit opiniile diferite tocmai ca să folosim cetățenilor și economiei europene. Mulțumesc foarte mult și acum urmează dezbaterea. Cuvântul au reprezentanții grupurilor politice. Vă rog să respectați strict timpul prevăzut pentru că ordinea de zi este foarte bogată și va trebui să ne încheiem lucrările înainte de miezul nopții. Din partea PPE, pentru două minute, domnul Hanslik. Domnul panie komisarzu, șanovni colegi, cieșe și... Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar, doamnelor și domnilor. <clears throat> Mă bucură faptul că astăzi putem încheia o dezbatere care a durat o perioadă mai lungă. Toți cei care au fost implicați în revizuirea acestei directive știu că nu a fost ușor să ajungem la un acord, deși toată lumea era conștientă de importanța acesteia. Eu cred că soluția pe care o vom adopta mâine reprezintă o veste bună pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, care <clears throat> vor avea astfel posibilitatea să-și încaseze mai rapid uh, creanțele. Problema întârzierilor de plată nu este aceeași în toate statele membre. Nu trebuie să uităm că întreprinderile <clears throat> acționează pe o piață europeană comună și deseori și în mai multe state membre. <clears throat> Un întreprinzător ar trebui astfel să aibă garanția că își poate încasa creanța în termeni, indiferent dacă este vorba de Polonia, Franța, Germania sau Malta. Doamnelor și domnilor, astăzi am fost uh, întrebată de un jurnalist care sunt principalele instrumente ale acestei directive care vizează o schimbare a comportamentului uh, pe piață? În opinia mea, este vorba de termenul maxim de plată de 60 de zile pentru autoritățile publice. Important însă este ca această informație să ajungă la întreprinderi. Acestea trebuie să știe că au dreptul la o despăgubire pentru uh, costurile de recuperare și că termenul de plată au fost uh, scurtate. Iar uh, contracte care exclud penalități sau conțin prevederi cu privire la termenele de plată care sunt mult mai lungi, devin astfel uh, caduce. Doar așa vor putea să își ceară drepturile. Întârzierea la plată ar trebui să devină o excepție și nu o regulă. În opinia mea, o, această directivă constituie un semnal puternic din partea instituțiilor europene. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare și pentru atenție. Mulțumesc! în numele grupului socialiștilor și democraților. Are acum cuvântul uh, doamna Berniu, o minut și jumătate. Doamnă președinte, Vreau mai întâi să felicit pe raportoare Barbara Weiler pentru munca pe care a făcut-o și compromisul remarcabil găsit cu Consiliul, pentru că propunerea inițială a Comisiei prezenta uh, deficiențe majore. Doresc să revin asupra a patru puncte importante. Mai întâi, mă bucur că se garantează o gara, uh, un tratament egal între public și privat. Comisia prevedea secți, uh, sancțiuni mai grave pentru sectorul public, chiar dacă uh, interesul în care lucrează acesta este cel general. Uh, realitatea conturilor publice din statele membre nu era astfel acoperită și se crea un avantaj concurențial pentru întreprinderile publice uh, al doilea aspect este extinderea termenului de plată la 60 de zile. Acestea au uh, proceduri bugetare complexe și nu pot fi responsabile pentru asemenea întârzieri. Uh, acest termen de asemenea, trebuie să se interzică clauzele abuzive în contractele între întreprinderi, ceea ce se întâmplă uh, de multe ori. În sfârșit, în ceea ce privește IMM-urile care suferă întârzieri de plată, dobânda de 8% și uh, penalitățile sunt foarte binevenite pentru că până acum uh, întreprinderile nu vreau să facă acest lucru pentru că se temeau de consecințe. Sper că acest text să fie un progres pentru viabilitatea și sănătatea întreprinderilor europene necesară pe o piață internă mai performantă, dar și mai corectă. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie per il gruppo A. Mulțumesc din partea grupului ALDE, domnul Kreutzmann. Un minut și jumătate, vă rog. Doamna președintă, domnule comisar Tajani, stimate doamne, stimați domni, Parlamentul European mâine va adopta o directivă privind uh, combaterea întârzierilor de plată care va face istorie prevede ca autoritățile publice pe viitor să uh, efectueze plățile în termen de 30 de zile dacă nu există situații excepționale, iar în aceste situații termenul ar fi de 60 de zile. Există acest obiectiv, deci de 60 de zile, depășirea de 60 de zile nu va mai fi permisă pentru că este în dezavantajul uh, inclusiv al debitorului. Și uh, stabilim și sancțiuni, o contribuție de minimum 40 de euro și de asemenea dobânzi de minimum 8% pentru termenele uh, depășite. Prin această directivă ajutăm Europa ca situația lichidităților să se îmbunătățească iar uh, cei uh, care sunt uh, debitori serioși nu vor mai putea să încheie contracte de parteneriat pentru că acesta va fi de fapt efectul și e foarte bine că așa se va întâmpla. Noi nu ne putem imagina că directiva privind întârzierile de plată ar duce la o înrăutățire a moralei de plată în statele membre, ci din potrivă toți vor ști că cel târziu, după 60 de zile, creditorii vor putea să-și încaseze banii și este un pas înainte pentru îmbunătățirea situației pe piața internă europeană. Ea ajută IMM-urile, ajută piața internă. Mulțumesc! Mulțumesc din partea conservatorilor și reformiștilor europeni, domnul Arbor, pentru două minute. Well, Madam President. Doamnă președinte, în numele grupului meu politic, dar și în calitate de președinte a Comisiei pentru piața internă, aș dori să mulțumesc doamnei Weiler în calitate de raportoare, dar și tuturor celorlalți colegi din cadrul comisiei care au oferit un bun exemplu de muncă în echipă. Aș dori să mulțumesc și Consiliului și Comisiei, pentru că în momentul de față se vorbește foarte mult de legislația inteligentă și cred că este un bun exemplu în acest sens. Pentru că vizează nucleul problemei cu care se confruntă multe IMM-uri într-un mediu economic dificil. Și trebuie să insistăm asupra implementării de către statele membre acestei propuneri în timp cât mai rapid. În al doilea rând, Comisia a analizat problemele, dar și succesele directivei precedente și vreau să remarc aici, doamnelor și domnilor, că a fost prima directivă <clears throat> unde coordonatorii din comisia noastră au convenit <clears throat> să invite comisia pentru a-și prezenta evaluarea de impact și a existat un astfel de, o astfel de evaluare de impact care a identificat în mod clar toate domeniile în care este nevoie de schimbări. Și Așadar, autoritățile publice vor trebui să se conformeze standardelor aplicate sectorului privat și nu pot să abuzeze de poziția lor vis-a-vis -vis de creditori mici. Acesta este succesul major. Și aș dori să mulțumesc în special uh, și președinție și văd că este reprezentată în această seară pentru că au uh, reușit să împiedice anumite uh, state membre să primească o abrogare de la acest termen de 60 de zile, pentru că atunci uh, directiva nu și-ar mai fi atins scopul. De aceea vă spuneam că este un bun exemplu de legislație inteligentă și permiteți-mi să conchid cu două observații. În primul rând, această directivă trebuie implementată uh, în mod corespunzător și cu conformitate în fiecare stat membru. Și în al doilea rând, trebuie să aibă loc o schimbare de mentalitate, astfel încât clienții mari, beneficiarii mari să nu mai poată să-și exploateze furnizorii mici. Cred că acesta este succesul major al acestei directive. Mulțumesc! Urmează acum uh, domnul Rossi în numele EFD. Ringrazio per le sue parole. Dragi colegi, vreau să-i mulțumesc comisarului Tajani pentru cuvintele sale, cu care sunt întru totul de acord. Comportamentul negativ al plătitorilor, adesea autorități publice, este cauza falimentului unor companii care altfel ar fi sănătoase și repercursiunile sociale sunt foarte puternice. Într-adevăr, administrația publică este prima care cauzează probleme, crescând prețurile și, prin urmare, și cheltuielile companiilor și atunci nu ar trebui să fim surprinși dacă o companie mică, în special în situație de criză, ca în cea de prezent, ajunge la faliment din cauza lipsei lichidităților. Aceste întârzieri trebuie pedepsite în mod uh, exemplar, cu titlul de exemplu. și mai rămâne un element de negociere în ceea ce privește acordurile între companiile private, dar uh, cele cu acordurile publice sunt mult mai puțin supuse abuzurilor astfel. Dacă există participare publică la chestiunile legate de transport sau energie, să spunem, încă o dată, lucrurile sunt uh, tratate așa cum trebuie. Este important, după cum a spus comisarul, ca societățile să primească această gură de oxigen. Așadar, din partea membrilor neafileți, domnul Sege, două minute. Mulțumesc, doamna președintă. Stimate colegi, stimați colegi, economia maghiară are și ea de suferit în urma întârzierilor de plată. De aceea salutăm aceste reglementări și sperăm că ele vor contribui ca rolul diversilor actori pe piață să se îmbunătățească. Propunerile de amendare a directivei îmbunătățesc lucrurile pentru că în felul acesta vor fi combătuți cei care s-au arătat a fi îndărătnici pe piață. Mai ales în ce privește autoritățile publice, este important să nu se abată de la termenul de 30 de zile. În ce privește sancțiunile, este important ca autoritățile publice și întreprinderile private să eh, beneficieze de un tratament egal pentru ca mijloacele financiare, mai ales în cazul IMM-urilor, să fie garantate. Și uh, Asta nu s-ar întâmpla dacă nu ar exista niciun fel de uh, prevedere de termen în ce privește efectuarea plăților. De multe ori, actorii importanți de pe piață impun micilor parteneri termene de plată de 90 de zile sau chiar mai mult iar uh, sancțiunile uh, până la urmă nu pot fi impuse uh, uh, pentru că riscă întreprinderile mici să fie pur și simplu tăiate de pe lista beneficiarilor uh, unor viitoare contracte. Deci este important să avem reglementări și în acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la uh, domnul Schwab pentru două minute din partea PP. Frau președinte, Herr Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. De regulă, în Parlamentul European uh, se începe prin a mulțumi uh, colegilor și colegelor, uh, dar în cazul acestei directive cred că se impune să începem prin a-i mulțumi domnului comisar Tajani, care în acest caz a ținut cont și a inclus în activitatea Comisiei doleanțele Parlamentului, ceea ce a fost o noutate foarte pozitivă în ceea ce privește colaborarea între Parlament, Comisie și Consiliu. Și aici nu pot decât să-l susțin pe colegul meu care a vorbit despre o legislație inteligentă. Mă bucur că am reușit să ajungem la un rezultat pozitiv. Am urmărit împreună cu Comisia pentru Piața Internă o strategie comună și în doamnei uh, Weiler în calitate de raportoare și membră a PPE. Trebuie de asemenea să-i aduc mulțumiri pentru că a susținut uh, cauza, cauza noastră cu consecvență și a colaborat foarte bine și cu raportorii din umbră. Însă, un domeniu nu s-a menționat încă sau nu s-a scos în evidență. E vorba de cei 40 de euro care pot fi solicitați atunci când uh, este se fac pasibile autoritățile de publice de întârzieri. Pentru că 40 de euro reprezintă într-adevăr o sancțiune în acest caz și cred că Comisia și statele membre trebuie să aducă această informație și la îndemâna cetățenilor pentru că aceștia să știe care le sunt drepturile în Europa. Mulțumesc! Are acum cuvântul uh, domnul Kelly pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru observațiile sale foarte excelente. Este o lege foarte bună și aș dori în special să o felicit pe colega mea, Barbara, pentru cum a reușit acest lucru. Este o că cu totul fantastică și un bun exemplu de legislație bună pe care îl putem folosi. Fluxul de bani va fi mult mai bun în urma acestei legi și acest lucru va fi bine pentru societate și afaceri în general și pentru uh, găsirea de locuri de muncă. Va furniza principii clare care pot fi comunicate piețelor și statelor membre și anume că plățile întârziate nu vor mai fi tolerate. Astfel, lichiditatea va fi mai mare, societățile vor fi plătite la timp și vor putea crea locuri de muncă mult mai bine din cazurile de uh, insolvență din statul meu, Irlanda, știu că uh, companiile pot ajunge la faliment din uh, cauza plăților întârziate, mai ales în sectorul uh, construcțiilor și, prin urmare, se ajunge și la concedieri în masă trebuie să recompensăm și bunele practici și e bine că se menționează acest lucru. Să nu uităm nici agricultorii, pentru că ei suferă de întârzierea plăților și majoritatea sunt femei. Sperăm ca aceste legi să le ofere o poziție de negociere mult mai puternică pentru ca și ei să fie mai bine protejați în viitor. Mulțumesc! Mulțumim. Are acum cuvântul Domnul Kozusnik, un minut și jumătate. Eh, stimată doamnă președintă, stimată domnule comisar Tajani, cred că ar trebui să adresăm mulțumiri raportoarei doamnei Weiler pentru activitatea bună desfășurată, pentru că nu a fost deloc simplu să ajungem la aceste rezultate, dar cred că așa cum este configurată propunerea acum putem să fim mulțumiți. Dacă ă, prima propunere a Comisiei mi s-a părut că nu este foarte realistă, prin propunerea noastră legislativă cred că ne apropiem de ă, realitate. Suntem mult mai ă, preciși în a descrie o normă care poate să constituie un pas înainte. Este important să spunem că față de propunerea inițială a Comisiei am reușit totuși să păstrăm și principiul libertății contractuale. Și ă, este important, de asemenea, ca autoritățile publice să respecte termenele de plată. Cred că ă, toate întreprinderile europene vor saluta acest pas. Ehm, am renunțat la niște cerințe absurde care ar fi impus la o întârziere de o zi o sancțiune de 5%. Vă imaginați ce efecte ar fi avut o asemenea prevedere la bugetele publice care deja sunt supra-solicitate? Cu atât mai mult, mulțumesc raportoarei pentru soluțiile de compromis pe care le-a găsit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Pentru două minute, doamna Corața Bild. Aș dori și eu să mă alătur corului de mulțumiri și felicitări, pentru că în această seară nu reprezintă o formalitate. Domnule comisar Tajani, pentru implicarea dumneavoastră Consiliului pentru flexibilitate. <clears throat> și este foarte important că am ajuns la acest compromis în prima lectură și pentru că este o temă foarte importantă pentru sectorul economic. Pentru că întârzierea de plată reprezintă un factor foarte problematic pentru întreprinderile mici. De multe ori acestea sunt uh, obligate să ajungă în faliment. De aceea, așa cum a spus uh, domnul Tajani, trebuie avut în vedere și reducerea uh, birocrației și mă bucură faptul că s-a introdus și prevederi în ceea ce privește relația între întreprinderi, pentru că micile întreprinderi de multe ori nu au fost în măsură să solicite compensație pentru întârzieri de plată vis-a-vis -vis de întreprinderi mai mari. Am adus așadar instrumentele la îndemână micilor uh, întreprinderi pentru ca acestea să nu depindă în totalitate de autoritățile publice și întreprinderile mari și care acum își pot dedica resursele pe activitatea lor propriu-zisă și nu pe recuperarea creanțelor. Aș uh, insista asupra uh, stimulentelor uh, pozitive pentru plata la timp și așa cum spunea și Malcolm Harbour, în direcția creării unei culturi, a unei mentalități a plății la timp în favoarea pieței interne. Ne, ne bucură faptul că Parlamentul a putut lua măsuri concrete care să poată crea locuri de muncă și să faciliteze activitatea IMM-urilor. Acum este însă rândul statelor membre să-și asume responsabilitatea și să se asigure că aceste reguli se vor pune în aplicare ca atare acasă la ele. Mulțumesc! Are acum uh, cuvântul domnul Rapti pentru un minut și jumătate. Da, Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep prin a felicita și eu la rândul meu pe Barbara Weiler. Cred că a întins cu adevărat o mână IMM-urilor din toată Europa. Este important pentru economia europeană faptul că acest lucru se întâmplă acum. Este foarte bine că ajutăm IMM-urile, plățile întârziate, după cum știm cu toții, împing de multe ori companiile la marginea rezistenței și uneori chiar și dincolo de aceea, ceea ce duce la pierderea de locuri de muncă a fost foarte dificil și, pe baza simțul, uh, spiritului de deschidere, am încercat să ajungem la un acord, un acord destul de dur, dar necesar și corect. Eu, personal, fiind de origine greacă, sunt uh, interesată și îngrijorată cu privire la această problemă. Faptul că Grecia a fost de acord cu termenele de plată destul de uh, stricte, arată faptul că noi considerăm că este important ca economia țării noastre să fie pusă pe primul loc și această limită de 30 de zile nu face decât să spună că procedurile administrative trebuie să se schimbe și trebuie să putem garanta efectuarea acestor plăți. Excepția de 60 de zile în sectoare precum sănătate arată încă o dată că vrem să ajutăm acele state sau acele domenii sau companii unde plățile se fac mai dificil. Sper că vom reuși acest lucru pentru că vom ajuta antreprenorii și lucrătorii din Grecia și în toată Europa. Trebuie să oferim IMM-urilor ocazia să lucreze cu mai multe stimulente pentru a avea o dezvoltare sănătoasă a economiei europene. Mulțumesc, mulțumesc, spune președinta. Domnul Wojciechowski, un minut. Problem terminowych płatności w transakcjach handlowych dotyczy również... Mulțumesc. Această problematică îi afectează și pe fermieri. Este vorba de o situație deja dificilă pentru fermieri, iar termenele de efectuare a plăților de multe ori sunt foarte, foarte lungi. Poate că situația economică a multor întreprinderi agricole se deteriorează tocmai datorită acestei situații, pentru că fermierii nu își încasează banii la timp. Parlamentul European, în raportul domnului Bovei, a acționat în favoarea fermierilor și a spus că termenele de plată în cazul fermierilor nu trebuie să depășească 30 de zile. Deci este important însă ca acest termen să se respecte în practică în toate statele membre pentru că fermierii trebuie să fie protejați față de practici comerciale lipsite de fair play. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă este prezent în sală domnul Juven, așa că dau cuvântul domnului Pirilo pentru 1 minut 30. Doamnă președinte, domnule comisar Tajani și stimată colegă Weiler, directiva pentru combaterea întârzierilor de plată este o măsură importantă din partea Parlamentului nostru. Am dat uh, curs astfel și voinței întreprinderilor mici și mijlocii, pentru că acestea au suferit ani de zile de pe urma întârzierilor la plată, care în anumite cazuri a dus și la falimentul unor întreprinderi care în rest ar fi fost uh, întreprinderi sănătoase. Pe 13 septembrie am ajuns la un acord între Parlament și Consiliu și întreprinderile dispun acum de termene foarte clare de plată, termene care trebuie respectate atât de autoritățile publice cât și de sectorul privat. Proiectul de directivă va îmbunătăți astfel și fluxul de numerar al întreprinderilor europene, care astfel vor dispune de un instrument pentru aș putea pretinde uh, drepturile la, pe care le au. Sper că nu vor exista însă consecințe în ceea ce privește prețul. Eu sper că și statele membre vor putea reacționa la acest semnal important al Uniunii Europene care vine într-un moment uh, semnificativ. Și în al doilea rând ar trebui ca uh, această directivă să fie transpusă foarte rapid în legislație națională. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Vlazac. Panove. Stimat doamnă președintă, stimate domnule comisar, doamnelor și domnilor, Directiva despre care vorbim astăzi, cu siguranță, este un document mai bun decât varianta inițială. Îmi pare rău că în cadrul discuțiilor care au dus la un compromis nu am uh, reușit uh, să obținem exact aceleași reguli care să funcționeze pentru autoritățile publice și autoritățile private, pentru că există și dacă această limită de 60 de zile care în condiții excepționale uh, ar putea să fie prelungite. Dar uh, în ce privește autoritățile publice, aici este vorba despre uh, orașe, comune, aici cred că termenul de 30 de zile uh, nu trebuie să fie depășit. Mi se pare că e greșit. Ar trebui pentru toți actorii de pe piață termenul să fie același. Pentru că altfel creăm o nedreptate. Există de multe ori interdependențe între um, autoritățile publice și uh, cred că nu este o situație doar în Cehia, ci pretutindeni în Europa. Nu trebuie să creăm din acest punct de vedere situații discriminatorii, mai ales pentru localitățile mici. Mulțumesc foarte mult, iar acum doamna Lara. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord că trebuie să consolidăm uh, documentele 2, 3, directiva 235 a Comisiei Europene, eliminând în măsura în care putem plățile întârziate în uh, tranzacțiile economice. Uh, pentru că consecințele sunt clare pentru toată lumea, atât la nivel european cât și la nivel național. Recensiunea a făcut situația și mai gravă, punând în pericol competitivitatea în Europa și amenințând pur și simplu supraviețuirea IMM-urilor, care sunt un element cheie pe piața europeană, creând uh, locuri de muncă și, desigur, lichidități. Instinctele politice ale Comisiei sunt corecte de data aceasta. Mario Monti a menționat acest lucru când a vorbit despre nevoia de a interveni pentru a avea un climat antreprenorial mai uh, bun pentru creșterea IMM-urilor. În ceea ce privește plata promptă de către administrația publică sau uh, penalizarea de 8%, mai am câteva îngrijorări, pentru că mă gândesc la unele părți din Italia și alte state, cărora le va fi destul de dificil să respecte aceste reguli. Sper că această nouă directivă să reprezinte o oportunitate de schimbare. Ce e important acum este să verificăm cât de bine se pune acest lucru în aplicare la nivel național pentru a ne asigura că acolo legislația este absorbită la nivel omogen în toată Europa. Mulțumesc! Următorul vorbitor este doamna Bastos. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi, aș dori pentru început să mulțumesc raportoarei pentru eforturile depuse și aș dori să mulțumesc și tuturor celor care au colaborat cu dâns, astfel încât am putut să ajungem la un acord în prima lectură. Este vorba de o modificare a unei directive în vigoare de 10 ani și prin modificarea acesteia se dorește eliminarea unei probleme majore și anume întârzierile de plată, pentru că în anumite state membre aceste întârzieri uh, sunt uh, foarte lungi uneori, iar efectul asupra economiei este major atât în ceea ce privește IMM-urile cât și piața internă. Iar efectele negative nu mai pot fi tolerate, în special uh, în condițiile prezentei crize economice. Această modificare a directivei va face, prin urmare, uh, ca o redresare economică să fie mai ușoară și să poată fi pusă în aplicare și uh, legislația pentru IMM-uri, Small Business Act. Aceste IMM-uri vor avea un instrument la dispoziție pentru a-și pretinde drepturile vis-a-vis -vis de cei care nu plătesc. Autoritățile publice vor fi, sunt de asemenea incluse și uh, Bineînțeles că autoritățile publice trebuie să dea un exemplu și să-și plătească facturile în termen de o lună. Sigur că statele membre trebuie să-și asume rolul care revine prin transpunerea directivei în, cât, în timp cât mai scurt. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul doamna Esai, două minute. Pe maksuviivästysten aiheutta... Mulțumesc, doamnă comisar. În ce privește întârzierile de plată, ele constituie o problemă, mai ales în această perioadă de dificultăți economice, pentru că ele ar putea să ducă la falimentul IMM-urilor. Iată că acum avem un acord o uh, și o reglementare care să combată întârzierile de plată și am găsit soluții și prevederi inclusiv în ce privește autoritățile publice și întreprinderile private. Eu cred că este bine că și în formula B2B eh, există prevederea posibilității unei extinderi la 60 de zile a plății dacă părțile eh, convin acest lucru ar putea să fie o prevedere foarte importantă. Iar în ce privește sectorul public, am avut probleme în Uniunea Europeană, în Grecia, de pildă, perioada de plată a fost uh, extinsă câteodată la 165 de zile, dar um, uh, Acum situația se îmbunătățește. În Spania au fost uh, termene de 150 de zile, iar um, de multe ori companiile au intrat în probleme de eh, lichiditate din cauza aceasta. Companiile însă au dreptul să își eh, încaseze eh, creanțele fără să sufere costuri suplimentare. Și cred că și procentul de 8% este binevenit. Dar eu cred că uh, pentru uh, facturile uh, mici poate ar fi trebuit să ne gândim la un procentaj mai mic. Trebuie să ne gândim care sunt costurile reale de recuperare a creanțelor. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la formula Catch the Eye.

Mulțumesc, doamna Roitova. Un minut. Mulțumesc. Noi stabilim acum reperele pentru noi relații comerciale în ce privește... Uh, oceni že i statni úřady a instituții... Sancționarea celor care uh, eventual întârzie plățile. Este important să se respecte termenul de 30 de zile în uh, contractele cu autoritățile publice. Iar uh, în ce privește această penalizare de 40 de euro, sunt de asemenea mulțumită. Cred că uh, atunci însă când este vorba de sume minime, um, trebuie să ne gândim și la puterea de plată a întreprinderilor. Mă bucur că atât Consiliul cât și comisiile de specialitate au fost de acord că nu ar trebui să creăm un regim diferențiat pentru sectorul privat și sectorul public. Pentru că, de pildă, spitalele ar trebui să plătească de multe ori penalizări mari. O felicit pe raportoare, mai spune vorbitoarea. Mulțumesc, domnul Tabaști, un minut. Eh, kedves kollégák, üdvözlöm! Mulțumesc, dragi colegi! Salut raportul depus de doamna Weiler. Ea a încercat să se asigure că nu rămân uh, aspecte neacoperite pentru că vrem ca Europa să aibă o bună politică de plăți, dar nu trebuie să ne păcălim. Acest pas este unul necesar, dar nu e suficient, din păcate. Avem companii cu posibilități mai vaste decât altele și sigur că aceste companii mari pot exercita foarte multă presiune. Să nu uităm asta. Deci, încă o dată, este un pas foarte important și necesar, dar din păcate nu e suficient. Trebuie să ținem ochii deschiși și în viitor să monitorizăm situația în special când vorbim despre întreprinderile mici și mijlocii, despre agricultori. Știm că aceste entități sunt în dezavantaj în uh, lanțul alimentar, de exemplu, sunt expus foarte mult marilor corporații care le cumpără produsele. Sigur, doamna Weider le-a apărat interesele, asta este bine, dar în viitor avem nevoie de o bună monitorizare a situației. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul Domnul Alvis, un minut, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. În multe state membre există diferențe în ce privește morala de plată. Pentru că um, există asemenea diferențe atât în ce privește marile întreprinderi, cât și IMM-urile și autoritățile publice. Ne aflăm într-o criză economică și este foarte greu să dispui de lichidități. Pentru multe state membre există riscul ca diverse întreprinderi să uh, intre în faliment. Această directivă încearcă să uh, găsească rezolvări pentru această problemă, iar propunerea pe care facem noi este importantă ca să se respecte termenele de plată atât de către autoritățile publice, cât și de către întreprinderile private. Este important ca banii să circule între întreprinderi. Noi avem acum o uh, reglementare amendată care prevede și sancțiuni atunci când uh, perioadele de întârziere sunt foarte mari și uh, cred că din acest punct de vedere este un pas salutar. Mulțumesc, doamna Pașco. Domnul Pașco, un minut. V členských oblasti vymáhania úhrad je Mulțumesc. Mediul juridic din țările noastre este foarte diferit și ca atare și sistemul de plată este diferit. Însă avem și un numitor comun. Întârzierile de plată reprezintă o problemă în special pentru IMM-uri. În țara mea există două de ca- categorii de creditori care practică acest lucru. În primul rând, autoritățile publice și, în al doilea rând, uh, contractanți străini, în special în domeniul construcțiilor, care pun deseori IMM-urile în situații foarte dificile pentru că acestea deseori nu au rezerve pentru salariile angajaților lor dacă nu sunt plătiți de acești uh, mari investitori. Să sperăm așadar că noua directivă va îmbunătăți situația și întârzierile de plată vor face parte din trecut. Mulțumesc! Grazie. La parola all'onorevole Collino per... Mulțumesc, are cuvântul uh, domnul Collino. Sario onorevoli... președinte, domnule comisar Tajani, dragi colegi, IMM-urile italiene și europene suferă, suferă foarte mult în urma crizei economice. Lor le este cel mai greu atunci când trebuie să se lupte cu datoriile foarte mari, pentru că e mai greu să găsească garanții. Ele sunt cele care au cea mai mare nevoie de lichiditate disponibilă, pentru că au mai puțin, de cap, mai puțin capital. Ele sunt primele afectate de problemele de pe piață. Și au mai puține posibilități de a își diversifica activitatea. Deci ele sunt cele care trebuie să fie ajutate de această propunere pentru o directivă împotriva întârzierii plăților. Administrațiile publice trebuie să îi ajute pe cetățeni și să lucreze în interesul lor și în această criză economică. Și din, de aceea procedurile administrative trebuie adaptate și puse în aplicare astfel încât să respecte și să îi ajute pe cei responsabili pentru viitorul atât de multor familii și ai celor care lucrează în această, aceste companii. Mulțumită nouă, IMM-urile vor fi capabile să joace în continuare rolul în, partene- în parteneriatul public-privat unde uh, marile companii au avut prea mult uh, timp să facă plățile așa cum vor. Mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați. Doamna Tașicova Benova acum. Mulțumesc, doamnă ah, Acest eh, document este important pentru toți cei care au avut de-a face eh, cu relațiile comerciale și știu care este impactul nefericit eh, asupra situației întreprinderilor când există întârzieri de plată plată. Susțin din acest punct de vedere documentul, chiar dacă am prezentat anumite amendamente. Pentru că um, acest document va avea efect pozitiv în stimularea relațiilor comerciale. Statele membre din Uniunea Europeană uh, pot să susțină acest cod de conduită um, și să-i stimuleze pe cei care sunt buni plătitori. Nu trebuie să ne gândim doar la sancțiuni atunci când există întârzieri de plată, ci trebuie să creăm și o cultură a plăților la timp sau chiar uh, a plăților înainte de termen. Mulțumesc pentru atenție. Și ultima intervenție, domnul Iar. Frau Doamnă președinte, această nouă reglementare <clears throat> cu privire la întârzierile de plăți aduce o îmbunătățire pentru toate întreprinderile din Uniunea Europeană. Tocmai pentru întreprinderile mici este uh, de neîngăduit ca să trebuiască să aștepte luni de zile să-și încaseze plățile. De aceea cred că este important ca aceste penalități să fie stabilite atât pentru autoritățile publice cât și pentru sectorul privat. Cu această propunere ne aducem o contribuție în ceea ce plinește îmbunătățirea climatului de afaceri în Europa printr-o mai bună practică în ceea ce privește plățile. Sigur că trebuie însă să ne îndreptăm în, însă împotriva oilor negre care atunci când uh, comandă o marfă știu că nu au de gând să plătească niciodată. Mulțumesc. Finalizăm astfel procedura intervențiilor spontane. Are acum cuvântul din nou domnul comisar Tajani. Vă rog. Eu cred că dibattito a demonstrat sia pur con diverse. Mulțumesc, doamnă președinte. Această dezbatere a arătat, cred eu, angajamentul tuturor uh, deputaților Parlamentului European de a susține această nouă directivă care va oferi răspunsuri reale problemelor IMM-urilor, răspunsuri problemelor a milioane de cetățeni europeni care vor să fie protejați, vor ca locurile lor de muncă să fie protejate de instituțiile comunității europene. Parlamentul European este... Sigur, am fost membru al acestui Parlament ani de zile, deci vreau să felicit și eu raportoarea și să mulțumesc uh, deputaților Parlamentului pentru modul foarte eficient și rapid în care au lucrat și cu cabinetul meu și cu președinția belgiană în acest sens. Dar, după cum au spus unii deputați, nu putem să ne um, relaxăm acum. Trebuie să ne asigurăm că statele membre adoptă rapid această directivă. Termenul maxim este de 2 ani. Să sperăm că majoritatea o să facă acest lucru mai devreme și puteți să vă asigurați că Comisia va continua să monitorizeze cu atenție felul în care această directivă este transpusă în legislația statelor membre mulțumesc încă o dată tuturor pentru cooperarea dovedită în lucrul cu Comisia și pentru rezultatele foarte bune pe care le-am obținut împreună atât de rapid. Mulțumesc, domnule comisar Tajani. În sfârșit, dau cuvântul doamnei Weiler, raportoarea. Stimate colegi, stimați colegi, în încheiere mai spun următoarele. Cred că noi cu toții vom constata că atunci când vom aborda acest subiect acasă, în circumscripțiile noastre, um, vom beneficia de un sprijin larg, pentru că aceste probleme legate de întârzierele de plată sunt criticate la noi acasă, și fiecare găsește că ar fi de la sine înțeles ca plățile să fie efectuate la timp, independent de apartenența politică sau de domeniul din care provin interlocutorii. Deci eu mulțumesc și tuturor colegelor și colegilor care în seara aceasta s-au pronunțat în favoarea acestei reglementări. Aș mai spune următoarele. Mâine vom încerca să stabilim aceste repere, dar va trebui să verificăm dacă facilitățile pe care le prevedem pentru întreprinderile cele mai mici, pentru întreprinderile agricole, de pildă, sau pentru micii meseriași, sunt suficiente pentru ca și aceste întreprinderi să uh, ajungă să funcționeze bine va fi o noutate pe piața internă europeană că facem această încercare, venim în sprijinul lor. Trebuie să vedem și dacă cei 8% dobândă pentru sumele întârziate vor funcționa dacă nu este cazul să ridicăm această dobândă și sau dacă nu cumva statele membre vor încerca să dilueze prevederile acestei directive. Pentru că am auzit că Spania deja a elaborat o lege nouă bazându-se pe ceea ce propunem noi. Poate că și în alte state acest lucru uh, se va întâmpla. Vom cere un studiu o monitorizare și un studiu de impact a acestei directive pentru ca la finalul perioadei legislative să știm cine și-a îmbunătățit morala de plată în spiritul dorit de noi și cine nu. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la obținerea acestui document. Mulțumesc și președinției belgiene, care n-a avut ocazia să se pronunțe în seara aceasta, dar știm că a avut o atitudine constructivă în cadrul negocierilor. O țară mică, dar o țară cu metode înțelepte, eficace, care să ducă la rezultate bune în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Încheiem aici dezbaterea pe această temă. Dezbaterea va, eh, votul va avea loc mâine la ora 12 și 30.